Uh, lucrează intens pentru atingerea, realizarea acestui obiectiv și crearea de posibilități pentru punerea în aplicare a unor astfel de acțiuni. Mulțumesc, domnule comisar. S-a închis dezbaterea. Votul va avea loc la ora 12 și jumătate mâine. Urmează raportul domnului Deva cu privire la consolidarea infrastructurii în materie de baraje în țările în curs de dezvoltare. Are cuvântul raportorul 4 minute. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. În ultima jumătate de oră am dezbătut cu bun motiv felul cum putem împiedica morți uh, nejustificate pe drumurile europene. Raportul meu cu privire la infrastructura barajelor în statele în dezvoltare vorbește despre același lucru, împiedicarea unor morți inutile în urma inundațiilor provocate de către uh, baraje în zona himalaiană și în America Latină. Am zburat cu un elicopter peste Him- Himalaya și uh, lângă Everest am văzut lacuri foarte frumoase erau cele mai periculoase lucruri pe care le-am văzut de mult timp. La Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Montană Integrată au, s-au in, inventariat 8.000 de lacuri în regiunea himalaiană, dintre care 203 au fost declarate extrem de periculoase. 303. Cu două săptămâni în urmă, a avut loc un cutremur în zona Nepal, un cutremur care nu a fost mediatizat în Europa, dar mulți oameni au murit în acest uh, cutremur cu, de 9,69 grade pe scara Richter. Uh, din fericire, barajele din regiune nu s-au uh, spart. Motivul pentru care se creează aceste lacuri, gra- lacuri glaciare și se creează lacuri glaciare cu morene, este pentru că ghețarii se topesc mai rapid în anumite perioade ale anului. Apa din acești ghețari uh, alimentează uh, fluviul Gange, uh, fluviul Gal- Galben, Yangtze și uh, dau de băut la 1,3 miliarde de persoane. Și apa este folosită pentru irigarea culturilor de orez de pe malurile acestor fluvii. Cu toate acestea, datorită topirii accelerate a ghețarilor, apa se acumulează în aceste 8.000 de lacuri glaciare naturale. Aceste lacuri care Uh, își rup zăgazurile și inundațiile uh, pot să fie enorme, după cum s-a văzut recent în Pakistan, unde 20 de milioane de persoane, 20 de milioane de persoane au rămas fără casă. Mii și mii de persoane au suferit de foamete, 5.000 de persoane au trebuit să fie hrănite uh, Cultura de grâu a fost distrusă pentru ani de zile. Inundațiile sau au revenit în Pakistan în luna iulie și chiar acum zone extrem de mari din Pakistan sunt inundate. Și și părți din India sunt inundate. Fluxul uh, obișnuit al apei către fluvii nu mai este predictibil. Apa se acumulează în locurile cele mai ciudate. Și am văzut acest lucru. Este imposibil ca noi să reparăm aceste morene, pentru că ele se formează în mod natural. Însă, putem controla felul cum iese apa din acestea prin prin diverse motive, sifoane, prin diverse modalități, sifoane, tuneluri și canale deschise pentru a contro- controla fluxul de apă în sistemul uh, fluvial local. Este mult lucru, mult de lucru și solicit să se, crea, să se creeze o agenție ONU cu susținerea ONU pentru ca India, Pakistan, China, Bhutan, Nepal și alte țări să poată să colaboreze. Mulțumim, domnule Deva. Acum trecem la partea intervențiilor spontane și uh, prima pe listă, un minut, doamna Hübner. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca. Mulțumesc doamnă președinte, doamnelor și domnilor, domnule comisar, cred că ne aflăm într-o situație în care putem uh, să ne dăm seama foarte bine că foarte multe țări suferă din cauza dezastrelor, catastrofelor naturale pentru că aceste baraje uh, nu au fost construite corespunzător sau nu funcționează corespunzător. Trebuie să ne dăm seama că odată cu schimbările climatice uh, se vor produce din ce în ce mai multe fenomene meteorologice neobișnuite și putem uh, să avem situații cu uh, inundații repetate. De aceea cred că e foarte important să construim sisteme pentru a contracara aceste fenomene și uh, știm cum să facem pentru că pentru baraje, nu trebuie să inventăm noi tehnologii, uh, pentru că există și au fost folosite uh, corespunzător. Deci cel mai important e ca țările expuse să dispună de uh, expertiză pentru a o face. comisar. Mulțumesc. Inundațiile reprezintă un instrument extrem de destructiv pentru că afectează viețile umane, dar și uh, proprietățile materiale. Statele cele mai vulnerabile suferă cel mai mult. Măsurile anti-inundație trebuie adoptate pentru că lacurile formate din ghețari reprezintă o amenințare. Sunt de acord cu raportorul atunci când spune că există măsuri corespunzătoare pentru a împiedica asemenea catastrofe în viitor. Ploaia

document care ne atrage atenția asupra unei probleme importante și ne reamintește și uh, faptul că este o problemă foarte gravă, cel puțin în ultima vreme. Și aș dori, de asemenea, să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o oferiți ca din partea Comisiei să mă refer la această problemă. Subliniez că și Comisia e de acord că infrastructura barajelor uh, are dimensiune multisectorială care trebuie să fie abordată într-un mod general, de la uh, administrarea resurselor de apă, uh, construcția de capacitate și dialog politic între statele din zonă, care totdeauna este foarte important. Această rezoluție vine la timp pentru că se concentrează pe toate problemele legate de construcția barajelor și consolidarea acestora și asupra eh, investițiilor necesare și adaptărilor tehnologice ca să le îmbunătățim durabilitatea și a minimaliza efectele secundare ale acestora. La nivel global, Uniunea Europeană este deja angajată în combaterea eh, schimbărilor climatice. Uh, angajamente asumate la Copenhaga și Cancun uh, permit Comisiei să susțină țările în curs de dezvoltare în uh, implementarea măsurilor de ajustare și cele care sunt incluse în strategiile și planurile naționale. Mai ales la nivel local, Uniunea Europeană promovează proiecte de dezvoltare durabilă cu operațiuni la scară mică, mai adaptate la mediul local. În plus, Raportul subliniază pe drept cuvânt faptul că acest fenomen al to- uh, topirii lacurilor, uh, topirii ghețarilor uh, um, este din ce în ce mai răspândit, mai ales în munții Himalaya, după cum s-a spus. Mărirea fluxului de apă are um, impact asupra zonelor din uh, aval în zone uh, agricole foarte des uh, populate. În Asia, mai ales unde 16.000 de uh, ghețari există. Comisia, deci, uh, salută raportul și conștientizează faptul că topirea ghețarilor din Himalaya și uh, revărsările de lacuri, lacuri glaciare uh, necesită atenție specială. Uh, Eh, sigur, e o problemă legată de schimbările climatice, pentru rezolvarea căreia e nevoie de uh, un mod de operare mm, eh, în care să presupună um, o cooperare strânsă între țările din zonă. Uh, Uniunea Europeană, sigur, dispune de experiență în acest uh, domeniu și uh, colaborează cu organismele deja implicate de specialitate și cu guvernele din regiunile afectate pentru a discuta posibile acțiuni și moduri de cooperare. De exemplu, noi susținem regiunea asiatică în lupta împotriva schimbărilor climatice, inclusiv uh, administrarea uh, rețelelor de apă, uh, prin finanțare, prin alianța împotriva schimbărilor climatice și un program care va începe în Bhutan în 2012. Mulțumesc raportorului și mulțumesc pentru atenție, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Am încheiat dezbaterea pe acest punct și votul va avea loc mâine la orele 12 și 30. Următorul punct de pe ordinea de zi, raportul doamnei Țimar, sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare în eforturile lor de a răspunde provocărilor pe care le ridică securitatea